și, de asemenea, prin uh, programul Leonardo da Vinci. Uh, Comisia dorește să se bucure și de sprijinul Parlamentului și uh, așteptăm cu nerăbdare sprijinul din partea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Reding. Încheiem și această dezbatere. De deci, această dată votul